Bun, dragi colegi, ne reluăm reuniunea. Suntem la punctul 22. Avem delegația ad hoc la forumul politic la nivel înalt privind dezvoltarea durabilă ECOSOC ONU, ce a avut loc în 16-18 iulie anul acesta. O delegație formată din mine, Jose Faria, Teresa Jimenez, Zovco, Sebdau, Anelis, Hasecap și Mirei Dornano Știți că forumul acesta este locul în care statele membre ONU își revizuiesc angajamentele față de obiectivele durabile și în fiecare an o serie de țări își prezintă planurile naționale pentru implementarea obiectivelor. Ungaria, Grecia, Lituania, Malta, Polonia, România și Spania și-au prezentat, printre alte țări, anul acesta rapoartele voluntare naționale și cred că ar trebui să vă verificați fiecare propriul raport național pentru a vedea ce spun guvernele dumneavoastră uh, către ONU în ceea ce privește ODD-urile. Am avut niște reuniuni foarte excelente, ne-am întâlnit cu secretarul general Ono Gutierrez și cu Amina Mohamed, secretarul general adjunct și Luiza Aba, care este cea mai importantă persoană ce se ocupă de pacturile ONU pe migrație și refugiați. În orice caz, chestiunea cheie a fost comparația cu 2015, optimismul față de ODD-uri și angajamentul întregii comunități față de aceste obiective. Și în comparație a fost să vedem anul acesta cu tristețe cu o parte a optimismului care a dispărut, s-a evaporat și în parte se datorează retragerii din acordurile multilaterale a SUA, lucru care a avut un impact asupra Națiunilor Unite. Reprezentantul SUA în, la ONU și-a dat demisia, o doamnă, am uitat cum o cheamă, dar în această după-amiază și-a dat demisia. Deci, evident, se întâmplă ceva în ONU. Când am fost acolo, am auzit declarația finală pe ODD-uri și nu a fost sprijinită în unanimitate și SUA alături de Israel n-au semnat declarația finală pe ODD-uri. Lucru dezamăgitor, fiindcă odată ce acest lucru se întâmplă, și alte țări pot să uh, înceapă să deșireze tot acest, uh, tot acest eșafondaj al angajamentelor. Antonio Guterres a mai vorbit și despre faptul că există o reformă fundamentală a ONU pentru consolidarea ONU subminată de eșecul de a finanța reforma respectivă. Și mesajul clar pe care l-am reținut eu din acest forum politic la nivel înalt a fost că, având în vedere că SUA se îndepărtează de multilateralism, Și având în vedere tensiunea de la nivel global, e evident că UE trebuie să devină mai proeminent, mai ferm în ceea ce privește ODD-urile, angajamentul față de acordul de la Paris pe climă și schimbări climatice. Și uh, ieri când am auzit uh, cele mai noul raport IPCC privind schimbări climatice, am văzut cât de multe lucruri trebuie făcute dacă vrem să protejăm lumea împotriva schimbărilor climatice. Întregul raport din 2019 privind performanța UE și altor instituții Și, având în vedere că Uniunea Europeană trebuie să-și asume rolul de lider, ce trebuie să vedem este cum noi, Parlamentul, vom face partea noastră pentru a ne asigura de acest lucru. Astăzi, la coordonator, vom discuta o propunere ca Parlamentul să își intensifice, să-și ridice ambițiile pe ODD-uri. Anul acesta, pentru prima dată, am avut o delegație comună la New York, nu doar din partea Comisiei noastre de dezvoltare, dar și Comisia de Mediu și delegația comună. SDG-urile, ODD-urile acoperă diferite subiecte și propunerea este ca pe viitor să abordăm HLPF exact cum tradăm Convenția COPS, Convenția Părților pe Schimbări Climatice, adică să avem o dezbatere anuală pe ODD-uri. Să avem o delegație condusă pe cât posibil de președintele Parlamentului sau vicepreședintele Parlamentului și poate o rezoluție în fiecare an pe HLPF, astfel încât Parlamentul să promoveze coerent și consistent acest subiect în toate comisiile pentru a transmite un mesaj ferm lumii exterioare că UE este pregătită să-și intensifice ambițiile și eforturile și Parlamentul sprijină asta. Nu avem mult timp la dispoziție, așa că dau cuvântul colegilor care vor să participe. Văd că Anelis e aici. A fost alături de noi, deci nici nu știu de ce nu e aici. Ania e aici, deci doi colegi. Vreți să interveniți vreunul dintre voi? Ania, poate? Nu puteți să vă cedați ambii cuvântul. La un moment dat cineva trebuie să înceapă. Ania, haideți să începem cu tine. Dacă vrei să spui câteva cuvinte. Bun. Și după aceea, Anelise. Thank you. Uh, uh, I'm sorry, I didn't prepare. Îmi cer scuze, dar n-am uh, pregătit o intervenție pe acest subiect, însă ai spus niște lucruri foarte importante în fiecare an e bine să pregătim uh, un raport pe acest subiect. Pentru mine a fost foarte plăcut să, să fiu în New York, foarte bine și săptămâna trecută Națiunile Unite au publicat un raport prin care se spunea că printre problemele pe care ne axăm, pe care mă axez eu, se numără și o problemă extrem de acută a timpurilor noastre și anume producția și consumul de carne. În ceea ce mă privește, misiunea mea personală în New York a fost încoronată cu succes și cred că a fost important să fim prezenți acolo ca delegația Parlamentului European și să avem o voce puternică ce se, să se facă auzită în New York. Ane, vrei să adaugi ceva? <laughs> I also would like to... Da, dragi colegi, mulțumesc. Vreau și eu să subliniez că ne-ai permis să vorbim la un eveniment uh, anex, conex, uh, în care au participat oameni de la fundație ce se ocupă de situația animalelor în întreaga lume și cum uh, Creșterea animalelor dăunează climei și epuizează multe resurse, cum ar fi apă și așa mai departe ce am făcut și Bogdan Venta, de exemplu, și alți colegi au fost alături de noi în New York anul trecut, a fost să încercăm să ne, ne păstrăm pe calea stabilită, pentru că am fost în New York de multe ori și vreau să mulțumesc Comisiei pentru delegația noastră în New York, care a avut o activitate excepțională, totul a fost făcut la timp, am putut intra în contact cu oamenii din biroul de acolo și ne-a oferit și uh, Uh, orientare, ghidare uh, pe întreaga săptămână. De asemenea, uh, m-am bucurat că am avut ocazia să-l întâlnesc pe domnul Gutierrez. Am avut 10 minute, asta era intenția, dar până la urmă am vorbit cam 25-30 de minute și am putut să discutăm în detaliu pe mai multe subiecte. Sunt colegi care au menționat punctele de care se ocupă și i-am dat și raportul nostru pe diplomația pentru clima întocmit înainte de vacanța de vară, deci el a abordat acest subiect. Am discutat pe aceste chestiuni, Ania a venit cu producția de carne și impactul asupra climei, am vorbit despre importanța ca SUA să își intensifice eforturile diplomatice pe climă în urma retragerii din acord și am spus că și noi trebuie să acționăm pentru că ODD-urile nu sunt valabile doar pentru alte țări, ci în primul rând pentru noi. Și uh, Asta este un lucru pe care trebuie să-l luăm în considerare în acest raport. În plus, mi-au plăcut și alte evenimente conexe. Unul din partea fundației Burtons One, care au acum noi standarde pentru ODD-uri și uh, primele mecanisme pentru colectare de date suplimentare cu o vizibilitate mai mare la nivelul unui număr mai mare de țări și, după cum ne-a spus deja Linda, două state care se opuneau rezultatelor, Israelul și Statele Unite, uh, și asta în, uh, cu o vehemență nemai văzută până acum. Un altă uh, part, o altă parte importantă care mi-a plăcut este faptul că trebuie să avem delegații comune. A fost un bun început, însă în ceea ce privește raportul pentru diplomație pe climă, nu există uh, alt raport al unei alte comisii pe care să-l partajăm. Deci comisia de Envi n-ar vrea să vadă comisia AFET ca parte a COP, care are loc în Katowice săptămâna viitoare în Polonia, Uh, pe climă. Deci, uh, Parlamentul European în mandatul următor, mai ales la nivelul delegațiilor naționale și în ONU, pe climă și pe ODD-uri trebuie să acționeze transfrontalier. Deci nu doar o comisie, ci să avem 5, 6, 7 comisii reprezentate cu autorii rapoartelor cheie pe aceste subiecte. Dacă vrem să fim vizibili și să arătăm că ODD-urile nu sunt valabile doar pentru Comisia de Dezvoltare și Climă, ci și mai departe. Climă și mediu. Deci asta trebuie să facem pentru a-i promova pe colegi. Și m-am bucurat să văd că și grupul nostru SND sunt oameni care s-au axat pe asta, au numit societatea una progresivă și au asumat ODD-urile ca o componentă politică. Dar avem nevoie de mai mult în Parlamentul nostru pentru a fi vizibil cu privire la ce decidem, ce votăm ne bazăm pe SDG-uri. Am avut discuții foarte bune pe ODD-uri în comisia noastră. Am menționat că acestea sunt părți importante pentru a prezenta în detaliu ODD-urile și, după cum uh, ne spune Linda întotdeauna, pe anul viitor asta este esențial pentru că Deocamdată nu avem o foaie de parcurs din partea Comisiei Europene și am discutat acest lucru, am spus că nu există o foaie de parcurs a Comisiei și trebuie să ne asigurăm că data viitoare, în vară, exact după alegeri, când încă nu s-a format noua comisie, un moment foarte dificil, deci să reținem acest lucru și să spunem că cerem comisiei să găsească formă de orientări, de reprezentare fiindcă noi Parlamentul încă nu vom, ne vom fi ocupat locurile în comisii pentru a vedea cum se va prezenta Uniunea Europeană. Deci trebuie să avem asta în vedere pentru următoarele reuniuni. Mulțumesc! Ok, thanks very much, Anne. Does anybody... Mulțumesc, Anne. Mai vrea cineva să spună ceva? Heidi, care a fost foarte activă pe acest subiect ca vicepreședintă. Da, mulțumesc, Linda. Mi-amintesc când ne-am întâlnit pe coridoare în Strasburg, într-o perioadă mai întunecată a anului, cred că noiembrie-decembrie anul trecut. Și ai spus că vrei un mecanism permanent pentru a monitoriza implementarea ODD-urilor și am început activitatea aceasta și, sincer, ce avem acum pentru coordonatorii Comisiei DEVE și ENVI este ceva absolut fenomenal. Mulți au contribuit la acest rezultat, inclusiv șefii secretariatului celor două comisii, deci sunt impresionată de aceste contribuții și de calitatea muncilor și de asemenea de in pol. Sunt sigură că acest raport, care este prezentat aici pentru planul de lucru, va avea, se va bucura de o susținere puternică din partea serviciilor instituțiilor. Dacă sunt doar membri care încearcă să se implice, dăm dovadă de mare creativitate, dar nu durează mult, știți asta, și rezultatele nu se concretizează de fiecare dată, deci ne bucurăm că e așa. Ideea că președintele trebuie acum să primească această propunere și să se implice și angajeze în această direcție foarte importantă pentru că atunci obligăm oarecum instituțiile la implementare. Cred de asemenea că aceste lucruri vor fi sprijinite de coordonarea Envi și DV, președintele îi primește cu plăcere și putem să prezentăm asta și altor parlamente. S-ar putea să existe parlamente naționale care sunt mai avansate, dar cel puțin avem și noi cuvântul nostru de spus și putem să arătăm ce am făcut. Sper că vom avea ocazia, acum sau după alegeri, când o fi, să discutăm cu parlamentele naționale acest subiect. Și în încheiere, mâine, nu joi, este ziua în care platforma multiplă pentru factorii implicați va, își va prezenta contribuția la documentul de reflexie al Comisiei. E un lucru pe care credeți că ar trebui să-l discutăm noi împreună cu Envi în următoarele săptămâni? astfel încât poate să vedem ce putem face în acest sens, dar în orice caz sunt impresionată de această propunere. Uh, Într-adevăr, nu știm prea multe cu privire la ce se întâmplă și uh, Parlamentului s-a cerut să fie reprezentat, deci trebuie să mai aflăm niște detalii și poate putem reveni pe acest subiect ca să știm ce, la ce se întâmplă în acest forum. Comisia va publica documentul de reflexie al lui Timmermans și un raport comun prezentat de în uh, pe direcția de dezvoltare a UE. Deci vor fi aceste documente ale comisiei înainte de anul viitor și vreau să știu din partea comisiei în câteva cuvinte care sunt următoarele lucruri pe care să le așteptăm din partea comisiei. Vor publica documente, sunt documente pregătite pentru anul viitor pentru că așa putem contribui și noi înainte de alegeri. Comisia pentru că mi s-a spus că DEVCO și SEAE sunt aici. Deci dacă vreți să spuneți ceva, dar pe scurt vă rog, pentru că mai avem două puncte. Mulțumesc, reprezint DigiDevco și ne ocupăm de ODD-uri și am fost în New York uh, în prima săptămână nu ne-am întâlnit, dar am fost acolo pe săptămâna experților. Am participat și la sesiunea informativă din iulie și v-ați întâlnit și cu comisarul nostru și comisarul Vela pe HRPF. Vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea acestui raport și de asemenea Eh, să mă declar impresionată de reuniunile la nivel înalt pe care le-ați putut eh, avea. Delegația UE a fost foarte mulțumită de rezultatele misiunii și cred că e important să avem un nivel așa de ridicat de implicare din partea Parlamentului, mai ales că în raport vă referiți și la niște momente destul de sumbre pe care le traversăm, în care optimismul este mai necesar ca niciodată. Și asta cred că arată și angajamentul nostru de a rămâne în cursă în ceea ce privește dezvoltarea durabilă și, după cum ați spus, vor exista rezultate anul acesta și anul viitor, în special în sunt acum în sau în pregătirea chiar înainte de forumul la, forumul la nivel înalt. La DigiDefco noi lucrăm la acest raport, am primit contribuții deja pe care le analizăm în momentul de față și, după cum știți, săptămâna viitoare va avea loc o reuniune cu unii dintre membrii uh, miercurea viitoare și după aceea veți mai primi detalii suplimentare. După cum știți, mai avem și documentul de reflexie care este în curs de elaborare și va fi gata la finele acestui an în același timp avem și Premiul European pentru Durabilitate și acolo pregătirile sunt în, în curs de derulare. Deci sunt acestea toate elemente foarte importante înainte de alegerile de anul viitor. Mulțumesc! SAE. Vrei să spuneți ceva, dar foarte repede, pentru că nu mai avem timp. Say that. Da, foarte pe scurt. Mulțumesc uh, Parlamentului pentru prezența sa la forumul uh, la nivel înalt. Uh, un al doilea element. Trebuie să nu uităm că anul viitor va fi unul foarte important. Din păcate, declarația ministerială a fost supusă la vot pentru prima dată, deci um, baza consensuală um, pentru adoptarea agendei 2030 nu mai există acum, va trebui să vedem cum acționăm. Încă o remarcă, uh, aș vrea să vă spun că acum 20 de minute Nick Haley, ambasadoarea Statelor Unite la ONU, a uh, demisionat. Doamna președinte, da, nu mai ține aminte cum o cheamă. Aș vrea să vă spun că pe lângă dosarul pe care îl aveți, există un calendar cu tot ce se întâmplă. Comisiile noastre, Envi și Deve, se vor reuni uh, pentru a primi uh, raportul de monitorizare Eurostat, uh, documentul de reflecție a lui Timmermans va veni în decembrie și vom avea și un studiu privind uh, ODD-urile. Deci comisiile noastre vor coopera în acest an elementul critic anul viitor nu va fi în, în iulie, ci în septembrie um, grupul de lucru la nivel înalt și Parlamentul va putea trimite o delegație. Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijin. Sper că coordonatorii vor adopta abordarea noastră în 10 minute când uh, ne vom reuni uh, și sper că vom face uh, progrese. Eu nu voi fi aici în următorul Parlament pentru că sunt din Regatul Unit, dar uh, Uh, sper că toți cei de aici vor uh, continua să se asigure că această muncă este uh, prioritară. Mulțumesc tuturor, mulțumim echipelor care au făcut o treabă foarte bună în pregătirea acestei reuniuni. În regulă, trecem la punctul 23, ora întrebărilor. Am două întreb- sunt două întrebări, ambele din partea mea. Prima se referă la copiii refugiați uh, sirieni. Nu voi citi întreaga întrebare, dar aș vrea să spun că ne-am am vorbit foarte mult în această comisie uh, despre nevoia de educație în situații de criză. E vorba de angajamente, uh, de a finanța uh, educația pentru copii sirieni în uh, țările vecine printre altele Liban, s-au făcut angajamente. Eu aș vrea să știu din partea Comisiei dacă angajamentele au fost respectate și în ce măsură. Putem uh, bifa? Putem ști câți din banii pentru Siria s-au dus la educație? N-am uh, numele reprezentanților Comisiei, poate vă puteți uh, prezenta. Mulțumesc. Michael Miller, sunt șeful Unității pentru Orientul Mijlociu Mulțumesc pentru întrebarea adresată. Aș vrea să vă spun că a doua uh, conferință pe care am organizat, la a doua conferință pe care am organizat-o, pe lângă angajamentele pe care le-ați menționat dumneavoastră, de 4,4 miliarde de dolari pentru 2018 plus sume uh, în plus pentru 2019, instituțiile internaționale au anunțat încă 21,2 miliarde de, de dolari în credite Siria, Iordania, Liban, Turcia, Irak și Egipt sunt țările vizate. Majoritatea angajamentelor um, donatorilor nu au fost dezagregate pe țări. Informații mai uh, exacte vom avea numai când uh, vom uh, putea urmări rezultatele. De la prima conferință de la Bruxelles, pe care am organizat-o anul trecut în aprilie, Comisia um, a organizat um, rapoarte de uh, trasabilitate a finanțării. Este un instrument pentru a ne informa pe noi, dar și donatorii și țările beneficiare asupra uh, fondurilor cheltuite și uh, este un instrument pentru a ne asiguri că, asigura că există o tragere la răspundere pentru fonduri. Am uh, publicat trei rapoarte financiare. Ultimul a fost publicat înainte de adunarea generală a ONU luna trecută, în septembrie. Asta, acesta ne indică că în 2018 3,4 miliarde de dolari din cei 4,4 uh, uh, oferiți uh, ne pot, deci pentru această sumă se pot da informații suplimentare. Majoritatea sumei a fost alocată activităților multisectoriale, 19%. 630 de milioane de dolari americani. Al doilea sector, cel mai mare, a fost educația, 15% din angajamentul total, deci 497 de mil, eh, milioane de dolari. Apoi eh, infrastructură, economie, aproape la fel și apoi alimente, un pic mai puțin, 14% din suma totală. Când vine vorba de educație, ce aș vrea să spun în răspunsul față de dumneavoastră este că Comisia uh, își asumă uh, în totalitate angajamentul de a ajuta, uh, de a asigura acces la educație copiilor sirieni. E bine, din punctul nostru de vedere, trebuie gândit într-o perspectivă pe termen mediu și trebuie lucrat la strategii pentru reforma sectorului educațional, având în vedere caracterul prelungit și complicat al crizei siriene numărul de refugiați este foarte mare. De asemenea, trebuie să nu ne concentrăm numai pe reacție la criză uh, și deci mobilizare de fonduri. Reacția trebuie să fie de calitate, să se creeze sisteme, să se urmărească um, prezența și așa mai departe. În același timp, încă două elemente aș vrea să adaug. Întâi, că nu toate programele de educație sunt implementate de statele gazdă, o bună parte din programele de educație sunt pre, uh, pregătite și puse în aplicare de donatori sau parteneri, iar aici uh, ONG-urile sunt foarte importante în acord cu statele uh, gazdă. Este vorba mai ales de educație non informală. Încă un element. Uh, ținta de a-i, de, a de a viza pe toți copiii, de a ne asigura că toți au acces la educație. Este o țintă cât se poate de valabilă, însă este foarte greu de atins. Accesul la educație pentru uh, refugiații sirieni nu este numai o problemă de finanțare, ci și de costuri administrative, dificultatea cu înregistrările, um, limitări de reședință, oportunități um, lipsă pentru părinți, uh, punități de muncă, ceea ce înseamnă că copiii de multe ori trebuie să lucreze, uh, apoi hărțuire în școli uh, și așa mai departe. Este un sector foarte complex, însă noi suntem foarte hotărâți să obținem cât putem de mult cooperând cu statele gazdă, combătând obstacolele pe care tocmai vi le-am prezentat pentru a ne asigura că cât mai mulți copii au acces la educație de calitate. De asemenea, toate aceste elemente apar și în um, acordurile de parteneriat pe care le-am negociat cu Iordania, Liban, Turcia, adoptate în contextul uh, celei de-a doua conferințe de la Bruxelles. Doamna președinte, încă o întrebare. Ați dat o cifră generală pentru educație, 15%. Raportul dumneavoastră face o defalcare respectiv țara X s-a asumat să dea atâția bani uh, și știm de la fiecare țară câți bani s-au dus unde. De exemplu, Germania a, pus, a, a, a dat atâția bani pentru educație. Funcționează așa sau urmăriți mai degrabă sumele generale? Raportul pe care l-am publicat nu merge în acest uh, nivel de detaliu, ce proiect a primit bani de la cine. Avem informații detaliate pentru că Um, colectăm date de la donatori, ceea ce um, ne furnizează informații care nu sunt publicate. Dacă doriți informații mai uh, detaliate, putem organiza asta cu siguranță cu uh, echipa dumneavoastră. Mulțumesc, spune doamna președinte. În 2016, conferința de donatori a spus că fiecare copil uh, refugiat din Siria trebuie să, fie în, să meargă la școală. 43% acum nu fac asta deci am uh, ratat această țintă și suntem din nou în octombrie, anul școlar a început. Mulțumesc foarte mult Comisiei pentru această informație. Știu că faceți tot ce puteți pe acest subiect. Încă un, un, o întrebare se referă la tuberculoză. Ne-am întâlnit uh, când am fost la New York cu persoane din uh, alianța uh, antituberculoză și ni s-a uh, spus că această uh, tuberculoza este uh, cea mai mortală boală infecțioasă, ucigând mai mult decât malaria și sida împreună. Um, nu știu cine este aici de la Digi Defco. Mulțumesc, eu sunt Ian Peller, sunt șeful sectorului pe acest subiect la Digi Defco. Am analizat uh, acest sector. Uniunea Europeană este lider în lupta împotriva tuberculozei la nivel mondial. UE și statele membre sunt uh, cel mai mare contribuitor la fondul pentru combaterea uh, SIDA, tuberculozei și malariei. Comisia furnizează aproximativ 5%, 475 de milioane de euro din DCI și EDF din uh, perioada actuală 2017-2019. După cum ați auzit și ieri, din partea directorului executiv al Fondului Global, Fondul global uh, pune la dispoziție 65% din toată finanțarea internațională pentru tuberculoză. Asta a dus la rezultate impresionante. În, deci în țările în care investește fondul global au fost tratate 5 milioane de persoane cu tuberculoză, peste uh, 2000 de persoane cu uh, tuberculoză multirezistentă. Uh, drept urmare, va fi foarte important să se refinanțeze fondul global în 2019 pentru a uh, putea atinge obiectivul de a trata încă 40 de milioane de persoane cu tuberculoză, așa cum uh, s-a uh, căzut de acord în declarația ONU la nivel înalt. Tuberculoza poate afecta oricine, însă capacitatea, oricărui, uh, capacitatea țărilor de a reacționa poate fi variată. 1,3 miliarde de euro suplimentare au fost alocați în CFM-ul actual pentru a consolida răspunsul la aceste Uh, boli. Accesul echitabil la îngrijiri de sănătate sau uh, asigurarea um, universală de sănătate va fi cheie pentru a combate tuberculoza. Este o boală care îi afectează mai ales pe săracii marginalizați. Echitatea este o valoare cheie a sistemelor noastre și a cooperării noastre cu alte state. În al treilea rând, investițiile în cercetare sunt critice pentru că trebuie să găsim medicamente accesibile și accesibile din punct de vedere financiar, inclusiv când vine vorba de medicamente care pot fi folosite la copii și medicamente pentru um, tulpinile rezistente. În uh, orizont 2020, peste 120 de milioane de euro vor fi investiți în dezvoltarea de vaccinuri și uh, medicamente uh, și uh, pentru cercetare pentru a ne îmbunătăți uh, înțelegerea bolii. 58 de milioane au fost transmise prin uh, pentru uh, prin parteneriate pentru teste clinice uh, și asta în Africa subsahariană. Propunerea comisiei uh, foarte ambicioasă pentru NDICI și Orizont Europa în următorul CFM vor oferi mecanismele și resursele necesare pentru a permite Uniunii Europene să mențină Uh, sprijinul UE pentru, uh, pentru cercetare, pentru a pune capăt epidemiei din statele partenere. Propunerea NDICI propune o creștere a resurselor, o simplificare a abordărilor, integrarea diferitelor abordări și va face în așa fel încât să fie mai eficace pentru Uniunea Europeană să sprijine abordări globale, precum fondul global iar uh, programele vor putea fi adaptate la specificitățile naționale, astfel încât să putem uh, pune capăt bolilor precum tuberculoza. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această prezentare, pentru acest răspuns atât de cuprinzător. Nu mai am niciun fel de întrebare. Consolidarea sistemelor uh, de bază de uh, sănătate este esențială. Mulțumesc foarte mult. Putem trece la punctul diverse, punctul 24. Nu, a dorit, nu ne-a spus nimeni care avea ceva. Următoarea reuniune ordinară este pe 19 noiembrie la, la 15.30. Următoarea reuniune DEVE va avea loc la Strasburg, una extraordinară la, pe 12 noiembrie la uh, ora 21 luni seara nu am putut obține un alt uh, slot, din păcate, chiar dacă nu este ideal. Asta pentru că trebuie să votăm în ceea ce privește Orizont și Samoa. Mulțumesc foarte mult. Acum încep reuniunile, începe reuniunea coordonatorilor. Va fi cu ușile închise. Cei care uh, nu au dreptul să rămână sunt rugați să părăsească sala și sunt rugați să o facă repede.